participe mai des la întâlniri cu noi și cu atât mai mult acum când se pregătește Consiliul. Bun. Voi transmite exact punctele dumneavoastră de vedere și voi eh, prezenta și poziția Parlamentului până când se va face fotografia de familie. Dar considerăm că în felul acesta uh, ordinea de zi este stabilită. Nu există alte intervenții în acest caz. Cred că putem trece la primul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul domnului Buzutil privind uh, piața internă și îi dăm cuvântul raportorului, domnul Busutil, pentru patru minute. Thank you, Mr. President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Se vorbește mult despre creștere economică și despre cum uh, să revigorăm economiile europene pentru a ieși din criză, dar trebuie să trecem de la cuvinte la fapte și să vedem cum putem atinge creșterea economică. În raportul meu uh, privind tabelul de bord al pieței interne, interne pe care vi-l prezint astăzi, vreau să transmit un mesaj simplu, dar clar. Dacă dorim într-adevăr să ajungem la creșterile economică, atunci trebuie să dăm piața internă cetățenilor, fiindcă acesta reprezintă cel mai important instrument de investiție în vederea creșterii al europenilor. Iar pentru aceasta trebuie să rezolvăm problemele existente. Unde greșim? Unde eșuăm? Ei bine, Tabelul de bord al pieței interne al Comisiei ne arată că, num- că eforturile statelor membre în ceea ce privește transpunerea legislației din domeniu, domnul uh, președinte întrebe vorbitorul. Stimate colegi, stimați colegi, pentru cei care uh, nu doresc să-l urmărească pe domnul Busutil, este invitația mea să părăsească sala în liniște. Augenblick, Busutil. Încă puțin, domnule Busutil. Le mulțumesc celor care doresc să mă asculte, domnule președinte. Dacă statele membre nu își sporesc eforturile pentru a se asigura că legislația europeană este transpusă în mod corect și pe deplin, atunci nu uh, putem avea o piață internă. Dar lucrurile nu sunt toate negre. Unele state membre au dat dovadă de un angajament consecvent în ceea ce privește aplicarea pieței interne. Statul meu de origine, Malta, este fruntaș în ceea ce privește statele membre la nivelul uh, transpunerii legislației europene. Alte state membre, cum ar fi Estonia, au dat și ele dovadă de rezultate pozitive la bilanțul de sănătate a pieței interne. Aceste rezultate pozitive nu sunt o excepție de la regulă, ci arată foarte clar că dacă există o voință politică și alte state membre pot să aibă aceleași rezultate pozitive. Dar dacă nu se face mai mult pentru ca legislația europeană să fie aplicată și transpusă corect cât mai repede cu putință, cetățenii noștri și întreprinderile europene nu vor putea să obțină avantajele pieței interne. Statele membre au nevoie de obiective mai ambițioase și trebuie să-și respecte angajamentele. Comisia Europeană, pe de altă parte, trebuie să-și îndeplinească în continuare rolul său de paznic european, executiv european și cu mai multă vigoare iar încălcările de legislație europeană trebuie să aducă cu sine procedura de respect de, din domeniu. Iată de ce am un, înaintat un amendament care dorește să se stabilească o procedură de încălcare rapidă printr-un um, procuror uh, al pieței interne care să aibă suficientă independență pentru a acționa în mod obiectiv în ceea ce privește procedurile de încălcare, fără nicio ingerință politică. Dar acest cadru reglementativ al pieței interne și clădirea sa nu reprezintă sigurul pas către îndeplinirea pieței interne. Iată de ce raportul meu se concentrează în egală măsură asupra importanței de a crea o legătură directă între cetățeni și întreprinderi și piața internă. Iar aici Activitatea instrumentelor stabilite de comisie este foarte importantă, iar povești de succes, cum ar fi uh, Solvit, trebuie să fie urmate de un angajament de a consolida mai departe aceste uh, instrumente de rezolvare a problemelor. Cetățenii europeni se confruntă în continuare cu o rețea complexă impersonală de servicii în momentul în care doresc să înainteze o plângere, ceea ce face soluționarea problemelor în sine o problemă. Raportul meu solicită să existe mai multă coordonare între rețelele de servicii ale Comisiei și importanța rețelei uh, Europa Ta ca portal pentru toți cetățenii europeni în soluționarea problemelor. Avem nevoie și uh, de uh, angajați, de un chip uman în birouri europene, în capitalele europene pentru a se ocupa de plângerile cetățenilor. Ne-am, uh, le-am cerut cetățenilor europeni să facă o sumedenie de sacrificii pentru a se asigura că, econ- că economia europeană va ieși din criză, dar iată avem piața internă care reprezintă cea mai bună metodă de asigurare a creșterii economice și a prosperității economice la care uh, se așteaptă cetățenii europeni de la noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Busovil. Dau cuvântul în numele Comisiei, domnului comisar Barnier. Merci, monsieur le président. Euh, bonjour à Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc lui uh, Simon Busutil pentru munca pe care a făcut-o pe acest raport cu susținerea și înțelegerea tuturor membrilor Comisiei IMCO, mă gândesc la Malcolm Harbour și la toți coordonatorii cărora de asemenea vreau să le mulțumesc. Doamnelor și domnilor, suntem într-un moment uh, de gravă criză, criză financiară care nu s-a încheiat, criză economică, cu multe consecințe umane, economice și sociale. Și această criză, înțelegem, uh, doamnă președinte, îi face să sufere pe mulți cetățeni care sunt afectați de șomaj, mulți cetățeni sunt uh, mânioși și își exprimă această mânie și piața internă despre care vorbim în raportul domnului Busudit se găsește într-o situație destul de paradoxală. Pe de o parte, ar putea fi, dacă nu suntem atenți, prima victimă a acestei furii, a acestei uh, replieri naționale, acestor uneori reflexe naționaliste, deci ar putea fi prima victimă a protecționismului. Și, în același timp, piața unică, piața internă, este și prima șansă sau principalul atu pe care l-am avea pentru a ieși din această criză, dacă această piață internă ar funcționa mai bine. Iată de ce ceea ce am făcut încă de la rapoartele Monte și lui Greș cu susținerea Parlamentului a fost acest act pentru piața unică, a cărei din care face parte integrantă guvernanța. Sunt 50 de propuneri cel puțin și o duzină de noi propuneri de relansare a economiei sociale de piață competitive. Deci toate aceste documente și inițiative trebuie, după părerea mea, să facă parte din inițiativa europeană de creștere pe care șefii de stat și de guvern o vor examina în această săptămână. Și trebuie să vă spun că de mult am fost de părere că buna gestiune a finanțelor publice pe de o parte și creșterea pe de altă parte, în special creșterea cu ajutorul pieței interne, nu sunt doar compatibile, dar este și necesar să se producă împreună. Iată de ce mă bucur că domnul Busutil a subliniat uh, faptul că piața internă este acest rezervor de creștere. Noi credem că dacă ea ar funcționa mai bine, atunci mobilitatea, exporturile, schimburile, investițiile, antreprenoriatul social, serviciile, comerțul electronic, în piața noastră internă am putea să obținem cel puțin 2-3 puncte de procentuale de creștere economică suplimentară. Iată începește guvernanța pieței interne. Trebuie să facem să funcționeze mai bine acest spațiu de 500 de milioane de cetățeni, de consumatori și de milioane de întreprinderi, între care marea majoritate sunt IMM-uri. Trebuie ca cetățenii și IMM-urile să aibă instrumente mai apropiate de ei și mai eficace atunci când vor să participe la această piață internă și asta am vrut să facem cu Solvit și cu portalul uh, u Europe și cu proiectul u Pilot, cu uh, sistemul IMI uh, și cu Centrul European al Consumatorului. Iar această muncă de guvernanță începe cu tabelul de bord al pieței. Cu alte cuvinte, radiografia a ceea ce merge și ce nu merge, acest tabel de bord pe care Comisia îl face de două ori pe an și care ne oferă o idee precisă privind transpunerea și implementarea legislației privind piața internă în fiecare stat membru. Trebuie ca aceasta să funcționeze mai eficace, cu cifre care sunt destul de elocvente, și care reprezintă tot atâta îndemnuri pentru statele membre să nu uh, renunțe la eforturile lor așa cum subliniază de altfel și raportul domnului Busutin. Doamnelor și domnilor, acest uh, tabel de bord al pieței unice nu este singur, uh, singurul instrument de care dispunem atunci când este vorba de examinarea și urmărirea aplicării regulilor uh, pieței interne pentru cetățenii europeni. Criza pe care tocmai am invocat-o ne-a determinat să tragem învățămintele privind unele disfuncționalități în fiecare stat membru și să găsim mijloacele de a face noi eforturi. Iată la ce ne-am angajat. Uh, e vorba de un efort de transparență și de mai mare cooperare cu dumneavoastră, Parlamentul European și cu statele membre, pentru ca în fiecare an să facem bilanțul uh, guvernării pieței unice și iată am făcut acest prim exercițiu pe 27 februarie anul acesta. Și acest prim bilanț deschide calea unei comunicări pe care o vom publica cu ocazia următorului Consiliu European din luna iunie și Uh, ne vom concentra pe posibilitățile de a întări buna implementare a legislației privind piața internă. Foarte pe scurt uh, menționez două acte pentru această comunicare. Uh, implementarea legislației privind creșterea economică. Nu vom putea elabora noi reguli, nici noastră, nici noi, fără să ne concentrăm pe buna lor aplicare pe teren, pentru că o legislație care nu este aplicată nu este doar inutilă, este adesea contraproductivă și creează dezechilibre între o țară și vecinii săi, pentru că penalizează creșterea economică și crearea de locuri de muncă, limitând oportunitățile pentru cetățeni și pentru întreprinderi. Iată de ce vom propune în cadrul uh, actului pentru piața unică să uh, reducem deficitul tolerat de transpunere în statele membre de la 1% la 0,5%. Mă bucur că domnul Busutil uh, susține această propunere. Nu putem să fim satisfăcuți cu o medie europeană de 1,2% deficit, la sută deficit de transpunere și în unele state membre să ajungă cifra până la 1,7%. Uh, Comisia face o serie de demersuri acum împreună cu statele membre pentru a îmbunătăți uh, și raționaliza aplicarea legislației pieței interne. Iată de ce, domnilor și domnilor deputați, așa cum am angajat în fața Parlamentului, am mers în fiecare capitală europeană ca să mă întâlnesc cu toți funcționarii naționali care se ocupă de legislația privind piața internă, directiva serviciilor, directiva privind calificările profesionale, directiva privind achizițiile publice și uh, încă altele, comerțul electronic, etc. Deci am vrut să am un contact direct cu ei și am creat un grup de lucru de 700 de funcționari cei care în fiecare stat membru se ocupă de această legislație pentru ca ei să funcționeze, să muncească mai eficace și o să continui să fac uh, turul capitalului și să trec dincolo de capitale. O să mă duc în regiuni, pentru că în fiecare regiune europeană există întreprinderi, sindicate, organizații non-guvernamentale, colectivități teritoriale, actori importanți pentru piața unică și voi uh, lua act de primele concluzii ale acestei, uh, acestui turneu și le voi comunica în cadrul comunicării din iunie. Ultimul punct, considerăm că aceste instrumente pentru piața internă, instrumente de asistență și de informare trebuie să fie puse la dispoziția cetățenilor și întreprinderilor. Realmente. Avem unele instrumente care sunt menite să dea mai multă transparență și claritate informațiilor, dar Uh, multe dintre aceste instrumente au fost dezvoltate într-o manieră oarecum dezordonată și uh, astăzi trebuie să punem un pic de ordine, să le dăm un pic de eficacitate. Continuăm să dezvoltăm portalul de internet TV, Europa este a dumneavoastră. Dau foarte multă importanță ca și noastră idei că Solvit, care este un instrument de rezolvare, de rezolvare online a disputelor și care conectează rețelele naționale Eh, să funcționeze cât mai bine în toate statele membre. Doamnelor și domnilor, vom sărbători anul acesta cea de-a 20 aniversare a pieței unice. M-ați auzit deja spunând că această aniversare, mai ales în acest moment, nu trebuie să fie nostalgică sau melancolică, trebuie să fie dinamică și proactivă pentru creșterea economică pe care o așteaptă cetățenii, cu beneficii concrete pentru viața lor cotidiană. Acesta este și spiritul uh, Pactului pentru o mai bună guvernanță a pieței unice, uh, în care am făcut un apel față de statele membre ca fiecare să joace rolul. Guvernul Parlamentul European, guvernele Parlamentului European, Consiliul, evident, uh, Comisia, cu toții trebuie să facem din aceasta 20-a aniversare momentul unei noi dinamici, unui nou elan pentru piața unică și de aceea doresc să putem vorbi transparent și sincer, nu doar între noi, ci și cu actorii implicați din fiecare din țările noastre. Acesta va fi spiritul acestei săptămâni a pieței unice care va prelua ideea acestui forum. Știți că a fost un succes cu inițiativa de la Cracovia și îl vom dezvolta în fiecare stat membru. Vom avea o uh, săptămână începând cu 12 octombrie anul acesta Uh, atunci se va marca în mod solemn în Parlament cea de-a 20-a aniversare a uh, pieței unice, dar vom vedea și ce nu merge bine în fiecare stat membru, cum putem evita fragmentarea pieței, cum putem, cum putem uh, implementa cât mai repede aceste 50 de propuneri din cadrul Single Market Act și cum să facem noi propuneri. Iată, așadar, avem multe de făcut în acest moment pe piața unică Asta va fi prioritatea mea în relația cu dumneavoastră și asta așteaptă și cetățenii, pentru că marea așteptare și marele, uh, mare așteptare cu acest pericol al replierii naționaliste este să găsim instrumente de competitivitate și creștere. Vă mulțumesc, domnule Busutil, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule comisar, spune președintele. Acum Uh, continuăm cu vorbitorii în numele grupurilor politice și o să-i dau cuvântul domnului Andreas Schwab în numele PPE. Uh, trei minute. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimate doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi, suntem cu toții de acord că piața internă, așa cum a spus și domnul comisar, nu trebuie să devină prima victimă a crizei, ci din potrivă noi, la 20 de ani după ce am creat această piață unică, trebuie să uh, ne îngrijim să respecte piața regulile pe care noi le dorim pentru o bună funcționare și din acest punct de vedere doresc să mulțumesc colegului Busutil pentru raportul său, pentru că piața internă constituie un barometru uh, anual pentru Parlamentul European uh, care ne permite să vedem uh, ce progrese s-au făcut. Dar la 20 de ani după introducerea pieței interne europene trebuie să uh, ne uh, punem și întrebarea, de fapt, care au fost succesele celor 20 de ani și ce trebuie să mai fie corectat. Eu cred că raportul domnului Busutil privind piața internă demonstrează foarte clar unde trebuie să operăm corecții care sunt lacunele. La modul general, ă, este o lipsă de transparență. Există două probleme în ce privește transpunerea legislației. O dată, legislație care nu se aplică, pentru că există acel criteriu de 1% care este îndeplinit de foarte puține state din Europa, dar eu cred că, de fapt, acest procentaj ne induce în eroare în legătură cu o altă problemă care nu este legată de netranspunerea achiului comunitar, ci de transpunerea greșită a legislației. De aceea, cred că este nevoie de o mai mare transparență iar comisia iar serviciul juridic al Comisiei Europene nu trebuie să insiste ca procedurile de punere în aplicare să se desfășoare uh, cu ușile închise, trebuie să existe transparență, trebuie să vedem ce nu se aplică corect și de ce statele membre nu iau măsuri atunci când sunt invitate de Comisia Europeană în acest sens. De aceea, eu cred că trebuie să înființăm o categorie pentru procedurile de urgență, așa cum le propune colegul Busotil. Eu sunt membru de 8 ani în Parlamentul European și în legătură cu multe directive și regulamente, dar mai ales în legătură cu unele directive, eurodeputații nu știu și nici Comisia nu știe cum au fost transpuse în legislația națională directive precedente. Comisia Europeană a cerut de mult o tabel de corelare pentru a vedea care sunt uh, din acest punct de vedere demersurile statelor membre. Pentru că dacă noi, uh, dacă vom avea un asemenea tabel comparativ uh, la nivelul anului 2004, vom putea după aceea să vedem și care sunt progresele. Poate că în felul acesta putem să luminăm puțin aceste proceduri obscure și vă mulțumesc pentru ocazia de a participa la această dezbatere. Mulțumesc foarte mult, iar acum eh, din partea grupului S și D, domnul Corea de Campos, patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar Barnier, felicitări, domnule raportor, eh, pentru um, documentul prezentat. Piața internă aduce mai multe locuri de muncă, mai multe tranzacții comerciale și permite consumatorilor să aibă acces la informații mai clare și la produse de calitate și de servicii de calitate. IMM-urile uh, sunt uh, mai uh, capabile să înfrunte globalizarea. Atât de ce rolul statelor membre este foarte important, nu numai în ceea ce privește Uh, crearea legislației, care trebuie să fie inovatoare și inventive, dar și la nivelul transpunerii acestei legislații la nivel național. Iar aici se ivesc problemele. Statele membre adesea um, Înțeleg um, că termenul de aplicare a legislației este foarte flexibil, de peste 2 ani, ceea ce uh, afectează această piață internă și uh, slăbește intrarea în vigoare a unor reguli foarte importante. Alte state membre transpun incorrect sau insuficient directivele, ceea ce generează foarte multe probleme de interpretare și de aplicare a regulilor la nivelul pieței europene. Informațiile cu privire la guvernanța 2012 este vorba de un raport care oferă informații cu privire la guvernanța europeană. Abordarea holistică apărată de Parlamentul European, mai ales în raportul grec, ne permite acum să avem o viziune mai clară, mai cuprinzătoare în ceea ce privește obstacole în calea bunei funcționare a pieței interne. Rezistența unor statelor membre, inerția și, puțin, și eforturile slabe în ceea ce privește aplicarea legislației trebuie să fie combătute activ de Comisia Europeană, de Parla- Parlamentul European, printr-un uh, control activ la nivelul Parlamentului Național. Să nu uităm acest lucru. Rețeaua Solvit are un rol foarte important în ceea ce privește soluționarea extrajudiciară a problemelor cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile europene din cauza funcționării incorrecte a pieței europene. Trebuie să, ca această rețea să aibă cât mai curând cu putință o, o temei juridic care să-i permită să-și folosească întregul potențial și să-i dea posibilitatea să răspundă tuturor uh, provocărilor pentru a fi instrumentul de care se folosească Comisia Europeană în ceea ce privește procedura de încălcare. Forumul, în afară, forumul uh, pieței interne a fost uh, o idee vehiculată de colegul grec uh, și care a fost încununată de succes la prima sa uh, ediție de la Cracovia din octombrie 2012. Din octombrie, din octombrie trebuie să uh, Um, fie continuat. Acest, uh, această săptămână a pieței unice, care se dorește a fi un eveniment regulat, capătă o importanță și mai importantă în ceea ce privește evaluarea progresului și a piedicilor care există în calea bunei funcționării a pieței unice. În afară de datele pe care le primim din raportul privind guvernanța, în același loc se aduc, se aduc la un loc mai mulți actori, eh, legiuitori, consumatori și alte părți interesate, care astfel ar putea să treacă în revistă funcționarea pieței unice și să înțeleagă mai bine care le sunt drepturile, precum și care sunt evoluțiile din acest domeniu. Profit de această ocazie pentru a manifesta uimirea în ceea ce privește o propunere a domnului raportor înainte de votul din comisie. După o dezbatere bogată de șase luni, se propune crearea unui organism independent de comisie care să uh, răspundă de procedura de încălcare pe piața internă și care să uh, poată deschide uh, procese de încălcare. Acest um, procuror al pieței interne este vorba de o organizație și un proces complex care necesită o dezbatere aprofundată care nu a avut loc și necesită lămuriri de natură juridică în ceea ce privește competențele acestei entități care vor fi um, de, Eh, care va fi sfera sa de aplicare. Ne pare rău că această propunere complexă a fost făcută atât de târziu și a împiedicat dezbaterea necesară pentru, ca, pentru a înțelege eh, noi toți despre ce este vorba. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Eh, în numele grupului liberal îi dau cuvântul acum domnului Hatzimarkakis pentru 5 minute și jumătate. Doamna președinte, stimate colegi, stimați colegi, stimatele raportori, stimate domnule comisar. Din partea grupului ALDE salut acest raport de inițiativă a colegului Busutil, pentru că dovedește din nou cât de important este acest subiect pentru agenda de lucru a Parlamentului European. Mulțumesc pentru acest raport foarte echilibrat. Subiectul este de maximă actualitate, pentru că prin transpunerea în practică a ceea ce ne-am propus noi cu 20 de ani în urmă, când ne-am dorit crearea pieței interne să devină un motor al integrării europene, constatăm în același timp că există și inegalități în ce privește performanțele pieței și um, poate că sunt un motiv pentru faptul că zona euro în clipa de față se află în dificultate. Deci, uh, piața internă, într-un fel, este amenințată să-și piardă uh, acest rol de motor al dezvoltării dacă nu încercăm acum, când se plinesc 20 de ani de la crearea pieței interne, să rezolvăm lucrurile prin această atenție deosebită pe care o acordăm. Și uh, eu cred că acest tablou de bord privind piața internă ar putea să declanșeze un sistem de alertă rapidă atunci când apar probleme. Ar putea constitui un pas important pentru o politică politică economică care să fie um, într-un fel armonizată. Și salut inițiativa Comisiei, pentru că, uh, de fapt, uh, noi trebuie să uh, nu pedepsim economiile care um, au transpus în practică toate reglementările. Dar, pe de altă parte, nici cei mai buni din clasă um, um, nu uh, trebuie să fie indiferenți la dificultățile pe care vecinii lor sau elevii mai slabi le au. De aceea, eu cred că trebuie să ne străduim ca hotărârile noastre să fie aplicate mai rapid și, în acest punct de vedere, raportul face niște propuneri viteza diferită de transpunere în practică a acquis comunitar constituie o problemă. Pentru că există state care uh, au reușit să transpună legislația europeană uh, în 5 uh, luni și jumătate, cu ani în urmă și acum au nevoie de 8 luni pentru acest lucru. Eu cred că statele trebuie să-și îndeplinească mai bine obligațiile și să dovedească un mai, un mai mare angajament în ce privește transpunerea legislației europene. 20 de ani de piață internă au contribuit la Uh, de fapt la uh, sporirea diferențelor între economiile noastre, pentru că există o mare diferență între statele uh, cele mai dezvoltate economic și cele mai puțin dezvoltate. Iar, de fapt, politica dobânzilor mici nu a făcut decât să stimuleze această evoluție diferențiată. Noi nu am avut în vedere că, de fapt, competitivitatea um, um, nu s-a îmbunătățit prin politica noastră de piață și eu cred, domnule comisar, că aici trebuie să găsim soluții. Tabloul de bord poate să constituie un instrument în acest sens. Și împlinirea a 20 de ani a înființării pieței interne trebuie să constituie un motiv uh, ca uh, bilanțul uh, reușitelor pe plan național și regional să poată să reflecte transparent performanțele pentru ca să putem ajunge la un moment dat la un echilibru economic în zona euro și în zona pieței interne europene pentru că dacă nu rezolvăm problemele, putem să ne blocăm reciproc. Eu apelez la europeni. Este nevoie de noi teorii care să încerce să uh, stimuleze piața internă și în același timp să contribuie la un echilibru între uh, economiile naționale. Să ne gândim uh, cum putem, acum că s-au împlinit 20 de ani de la înființarea pieței interne, să uh, ne dezvoltăm împreună, nu doar statele din Nord, ci chiar toți, toate statele membre ale Uniunii Europene pentru a face față provocărilor viitorului. Mulțumesc domnului Șațimacherdis, uh, Julie Gerlin, pentru două minute. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul meu salută acest raport așa cum știe toată lumea, nu suntem întotdeauna susținători entuziaști pentru propuneri făcute în acest uh, Parlament, însă acesta este un domeniu al pieței unice unde ne putem manifesta entuziasmul și mai mult chiar uh, uh, atitudinea pozitivă față de ideea de a putea ajunge la punctul de încheiere, de completare a construcției pieței unice afacerile și consumatorii, evident, sunt beneficiari unei funcționări corecte a pieței unice și asta se vede cel mai bine în acest moment de criză economică. În timp ce toți eh, privim în afara Europei și căutăm piețe, ne gândim care sunt provocările exportului, eh, nu trebuie totuși să neglijăm eh, provocările și oportunitățile pieței interne. Sigur, crearea unei piețe unice pentru cetățeni și Uh, întreprinderi nu se oprește la crearea unor, bun, le, unor bune legi. Aceste bune legi trebuie să fie implementate corect și trebuie să existe coordonare între administrațiile naționale. Fără asta, fără această implementare, cetățenii nu se vor putea bucura de beneficiile pieței unice. Grupul meu susține eforturile comisiei și mai ales ale domnului Barnier în domeniul raportării detaliate privind progresele de transpunere în statele membre. Salutăm uh, cererea raportului de a exista mai multă hotărâre în implementarea legislației privind piața unică și uh, nevoia de raportare mai clară privind posibilele încălcări ale legislației. legislației. Numirea uh, și uh, acoperirea de rușine a celor care încalcă regulile e un instrument foarte bun în politică și cerem Comisiei ca Single Market Act să fie un program uh, uh, recurent care să fie tot timpul updatat și îmbunătățit pentru a include prioritizarea măsurilor de încheiere a pieței unice digitale, investiții în rețelele de internet de înaltă viteză și plăți uh, transfrontaliere. Cerem autorităților naționale să-și îmbunătățească gândirea și acțiunea. Este important ca transpunerea pieței unice să fie tratată cu un sentiment de urgență și transparență. Însă, pe măsură ce uh, sărbătorim această uh, aniversare de 20 de ani, vedem că piața unică este uh, cea mai bună realizare a Europei. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Pașca. Mulțumesc foarte mult, domnul Doamnă președinte, domnule comisar, anul acesta se aniversează 20 de ani de la crearea pieței interne, unul dintre cele mai importante instrumente în vederea creșterii economice europene. Sunt de acord cu domnul Busutil în ceea ce privește faptul că asigurarea avantajelor uh, cetățenilor uh, nu sfârșește în momentul adoptării legislației. În afară în afară de acesta, avem nevoie de mecanisme de supraveghere cu privire la aplicarea legislației și mecanisme de sprijin a întreprinderilor în ceea ce privește exercitarea dreptului de a-și um, folosi, de a um, se folosi de avantajele pieței interne prin rețele cum ar fi Solvit, prin uh, uh, portalul Europata și așa mai departe. Și autoritățile de certificare sunt importante în momentul în care este vorba de deschiderea accesului la piața interne. Țara noastră informează în continuu soci, um, cetățenii în ceea ce privește încălcările din domeniul alimentelor. Este vorba de alimente care pătrund pe piață fără să întrunească standardele de calitate sau de sănătate. Vă amintiți uh, de uh, intoxicarea cu dioxină în carnea de porc din țările nordice și Germania? Am aflat de curând că o companie poloneză a a vândut uh, ca sare alimentară o substanță toxică. Este scandalos să avem și, iată, cazul um, puilor din uh, Franța care conțineau substanțe toxice în carne și care au ajuns să fie comercializați pe piața europeană. Aveam și o problemă cu uh, fulgi de porumb uh, care nu se ridicau la standardele de, de calitate. Uh, este important să îmbunătățim piața internă, dar în același timp trebuie să se îmbunătățească și mecanismele de supraveghere în ceea ce privește comercializarea produselor. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Pasca. Uh, Îi dau cuvântul acum domnului Gustafson din partea grupului GUE. Mulțumesc, doamna președintă. Nu uh, vreau să uh, închin o odă pieței interne, pentru că, uh, de fapt, piața internă și-a propus o liberă circulație a mărfurilor în folosul cetățenilor. Dar uh, uh, în clipa de față, noi constatăm că o sărăcire a populației din Europa crește rata șomajului și eu cred că este nevoie de echitate mai mare, nu de o asemenea discrepanță între cei foarte bogați și cei foarte săraci. Și este nevoie de un instrument care să stimuleze creșterea durabilă. Piața internă nu reușește să rezolve această problemă. Este nevoie de o nouă politică economică care în același timp să fie ecologică, să permită o dezvoltare și care să aibă în centrul atenției omul. Uniunea Europeană ar trebui să aibă un contact direct cu consumatorii. Da, sigur, e minunat. Cetățenii trebuie să fie cooptați la aceste eforturi cetățenii ar trebui uh, să, să aibă și posibilitatea să se exprime clar, să spună care este părerea lor în legătură cu această politică de austeritate care a distrus viața um, a mii de oameni. Eu cred că uh, nu interesele uh, marilor uh, companii ar trebui să se afle în centrul politicilor privind pieței interne. Pentru că în clipa de față există parcă un zid care izolează pe oameni. Cei care din spre sud încearcă să pătrundă în Europa, din păcate se neacă în, în apa Mediteranei. Mulțumesc, domnul Obermeier. De 20 de ani există piața internă cu uh, câteva libertăți fundamentale, dar uh, din păcate cu puține avantaje pentru cetățenii europeni. Eu cred că trebuie să exploatăm potențialul pieței interne, uh, încercând să rezolvăm și problemele cetățenilor. Și pentru aceasta Solvit este un instrument important. Din păcate, însă, nu există suficient personal pentru rezolvarea problemelor cetățenilor. Eu cred că ar trebui să angajăm aici mai mulți oameni și mai puțin în agențiile europene pentru că, din păcate, în clipa de față nu putem găsi un răspuns la criza economică. Și atunci când ne lovim de limitele pieței interne, constatăm uh, acest lucru inclusiv în Austria și în Germania, în domeniul construcțiilor de pildă. Um, Frankfurt se pare că devine o capitală a uh, industriei bulgărești în materie de construcții și există um, um, în același timp foarte multă forță de muncă angajată la negru. Deci, um, acești oameni câștigă foarte puțin, um, aparent 35 de euro pe lună, dar de fapt 10 euro. Deci, aceste lucruri, de fapt, afectează libertățile fundamentale și sunt în dezavantajul lucrătorilor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președinta. Trecem acum la următorii vorbitori înscriși pe listă. Domnul Baldazare, pentru 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate comisar. Uh, susțin uh, total prioritățile și accentele plasate de colegul Busutil în raportul său și mă bucur că în această aulă vom adopta un raport cu o majoritate puternică pentru a întări și mai mult funcționarea pieței unice, care este absolut strategică pentru politicile de dezvoltare ale Uniunii Europene. Așadar, permiteți-mi să trimit un semnal rapid, că, uh, puternic către statele membre. Uh, ultimele rezultate ale tabelului de bord au uh, demonstrat că statele membre își respectă din ce în ce mai puțin obligațiunile în ce privește transpunerea normelor europene. Din acest motiv, susțin ideea colegilor de a da și mai multă forță și flexibilitate procedurilor de încălcare a legilor, procedurilor de infracțiune, așa, și să regândim rolul Solvit ca alternativă la recursul judiciar. Sigur, și eu sunt preocupat de riscurile de a nu se respecta principiul subsidiarității dacă se formalizează excesiv baza juridică a Solvit. Totuși, cred că ar fi necesar uh, ca la comisie să se explore, eh, să se examineze cu atenție orice tip de soluție cu obiectivul de a întări operativitatea portalului, fără să existe riscul de a ajunge la blocaje juridice. În fine, închei reamintindu-vă că tratatul de la Lisabona a redefinit puternic rolul Parlamentului European și a dat acestuia puteri substanțiale în ce privește structurarea și revizuirea legislației Uniunii Europene. În acest sens, este prioritar ca pentru a avea o mai bună colaborare cu autoritățile naționale, ca concluziile tabelului de bord să fie analizate într-un mod adecvat în cadrul dialogului structurat între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Baltasare. Acum are cuvântul doamna Weiler, 3 minute și jumătate. Prezidente. Doamnă președintă, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi. Săptămâna trecută am participat la o reuniune eh, legată de parteneriatul germano-francez și s-a vorbit și despre împlinirea 20 de ani de la înființarea pieței unice. A fost interesant cum au eh, evocat oamenii piața unică au găsit că este ceva de la sine înțeles. Cetățeanul, deci, percepe existența pieței unice ca fiind de la sine înțeles. Noi, ca eurodeputați, sper că vom combate orice încercare de a crea noi blocaje, baricade în ce privește piața, așa cum uh, uneori au încercat uh, uh, guvernul german și guvernul francez uh, să bareze calea cetățenilor. Libera uh, circulație circulația persoanelor este esențială, tot așa cum este esențială și circulația capitalului. Eu găsesc că raportul domnului Busutil este binevenit pentru că Solvit, dar și alte instrumente pot fi utile pentru a constata dacă guvernele într-adevăr își doresc uh, o legislație europeană și doresc să înlăture lacunele, să combată deficitele, așa cum s-a convenit la nivelul Consiliului. Noi dorim ca piața internă să fie simplificată pentru cetățeni, dorim ca și IMM-urile să aibă acces și ca toți cetățenii să poată profita. Din păcate, implementarea legislației nu depinde întotdeauna de dimensiunile statelor, pentru că Malta stă foarte bine, Belgia stă mai puțin bine din acest punct de vedere. Găsesc că solicitarea dumneavoastră, domnule Busutil, este foarte binevenită. Um, noi um, um, Însă, în ce privește articolul 18 privind opinia publică sau articolul 24 privind acele tabele comparative, um, ne, uh, evident că susținem și noi aceste instrumente, ar trebui să operăm cu ele. Iar din punctul de vedere al grupului S și D, aș mai menționa câteva aspecte. Transpunerea în practică trebuie să fie corectă, să nu fie doar o placare cu aur, și uh, să nu fie insuficientă. Și, uh, domnule uh, și ați Marcachis, îmi pare rău că nu mă urmăriți, pentru că la nivelul Partidului Liberal din Germania deja se iau inițiative care sunt de rău augur. În al doilea rând, piața internă poate crea locuri de muncă, și poate contribui la creșterea economică. În al treilea rând, pentru noi, procedurile privind protecția socială a lucrătorilor, ni se pare că uh, funcționează prea uh, greoi ele sunt esențiale și eu cred că în acest dosar solidaritatea socială nu trebuie să fie neglijată. Noi insistăm asupra acestui lucru pentru că avem o bună tradiție în ce privește solidaritatea socială. Și îl citesc pe fostul dumneavoastră coleg Jacques Delors. El spunea piața internă uh, se bazează pe competitivitate, pe colaborare și solidaritate care unește. Mulțumesc doamnei Weiler și doamna Zuba pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest uh, raport uh, aduce informații foarte interesante. Ni se spune că piața internă este un motor foarte important pentru stimularea competitivității și creșterii economice și o, o soluție pentru criza economică. Aceste informații sunt interesante, dar uh, doar în perspectiva marilor capital economic și financiar. Aceste afirmații nu țin cont de evoluțiile economice și sociale ale țărilor periferice și a popoarelor sale. Aceste țări, astăzi, în perioada de criză, se confruntă cu cele mai mari greutăți care decur din slăbiciunile sale economice, pe care le-au adus, surpriză, surpriză, construcția pieței interne. Piața internă, politicile de liberalizare, de privatizare și de dereglementarizare a economiei au reprezentat pentru țările mai vulnerabile economice distrugerea capacităților de producție, reducerea importurilor uh, și mai ales uh, în uh, sectorul energetic și alimentar, unde au rămas în dependență externă. Care a fost situația acestor țări, cum ar fi țara mea? Din ce în ce mai multe IMM-uri au dat faliment, s-au distrus foarte multe locuri de muncă. Nivelul sărăciei, excluziune și inegalității a crescut foarte mult, s-a generalizat precaritatea la nivelul condițiilor de muncă, s-au privatizat sectoarele de energie, transport, asigurări bancare, uh, sănătate, servicii publice importante. Iar la nivelul pieței interne nu există libertatea drepturilor sociale și a unei vieți demne. Iar uh, la pe piața internă există doar libertatea de circulație a mărfurilor și a capitalului. Iar uh, Uh, popoarele europene au luptat pentru, pentru drepturi, pentru drepturi sociale și economice care se bat cap în cap cu politicile actuale. Vă mulțumesc foarte mult. Are acum uh, cuvântul uh, domnul Seghedi, dar nu este prezent. Domnul Galpelț. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Doresc să îi mulțumesc domnului Busuchil pentru raportul său, nu doar pentru că așa se face, ci pentru că, într-adevăr, este un raport eficient, un raport practic. Insistă asupra unui instrument prin care piața internă poate deveni mai transparentă și care ne poate um, reflecta mai bine sarcinile noastre. Sunt de acord cu toți cei care apreciază uh, istoria de succes a pieței interne, dar în același timp uh, recunosc că nu este uh, un sistem perfect. Piața internă oferă avantaje cetățenilor, dar ar trebui ca toți cetățenii să se bucure de aceste avantaje. Eu cred că rezultatul tabloului de bord uh, indică uh, o evoluție pozitivă, dar uh, nu trebuie să uh, ne mulțumim cu atât. Trebuie să ne informăm corect unde există restanțe, unde trebuie să intervenim mai insistent pentru ca deficitul uh, să poată fi depășit. Acest raport uh, ne ajută din acest punct de vedere și uh, demonstrează că nu trebuie să ne pierdem în detalii, nu trebuie să închidem ochii în fața problemelor. Dați-mi voie să abordez și un alt subiect licitațiile publice reprezintă 15 până la 20% din PIB-ul european. Dacă aici ar fi aplicate uh, corect regulile europene, cred că am putea avea un câștig și pentru viitor. Trebuie să ne dorim ca Europa să devină mai competitivă. Uh, pentru că pe lângă această politică fiscală foarte severă trebuie să uh, Eh, știm și cum sunt aplicate eh, prevederile legislative. Implementarea legislației, din păcate, eh, nu este satisfăcătoare și nu este suficient să demonstrăm această deficiență, este nevoie de uh, oficii uh, cărora cetățenii să se poată adresa pentru a rezolva problemele și paralelismele. Trebuie să aplicăm legislația corect, astfel încât să venim în întâmpinarea așteptărilor oamenilor, să creăm mai multe locuri de muncă și să creăm o siguranță a vieții. Sunt convinsă că nu avem nevoie de aceste tablouri de bord pentru a putea să mai bifăm o inițiativă, ci cred că ele pot să uh, stimuleze statele membre care încă au restanțe să le depășească. Mulțumesc, domnul Coferati, pentru trei minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Domnule comisar, suntem cu toții convinși de importanța pieței interne în uh, construcția Europei și de faptul că în ultimii 20 de ani uh, ea a reprezentat un aspect identitar foarte important al Uniunii Europene. De aceea suntem convinși că piața unică poate să facă o contribuție robustă la creșterea economică a țărilor membre ale Uniunii Europene. Din aceste motive și tocmai pentru că susținem acest uh, obiectiv, trebuie să dăm atenție unei serii întregi de aspecte uh, și Prima, după mine, ar fi uh, legătura dintre piața internă și criză, pentru că criza repune în discuție, în ochii cetățenilor, uh, valorile pieței unice și de potențialitățile uh, de valoare adăugată pe care le reprezintă piața unică pentru criză. Să ne concentrăm așadar pe posibilitățile de creștere economică, pentru că fără creștere economică, activitatea noastră legată de piața internă va deveni, obiectiv vorbind, mai dificilă. Și criza prin care trec țările noastre produce un alt efect negativ, în sensul că furnizează justificări nefondate, de fapt, unor țări ca să aplice uh, măsuri pe care Parlamentul European, Comisia și Consiliul le resping. Noi avem două probleme. Mai întâi întărirea, ă, întârzieri, mă scuzați, în ă, transpunerea de către statele membre. Și asta nu se, asta nu se datorează complexității ă, documentelor, ci unor alegeri politice greșite. Pe de altă parte, există alterări și defecte în transpunere. Prea de multe ori se vede o diferență între intențiile inițiale și rezultatele testului. Deci și aici trebuie uh, o, o schimbare. S-au înregistrat valorii medii și e bine așa în tabloul de bord. Totuși, dacă ne uităm că sunt probleme uh, consistente și uh, constante, uh, trebuie să acționăm pentru ca Europa să-și folosească într-o manieră uh, cât mai bună resursele de care dispune. Așadar, e nevoie ca instrumentele necesare pentru a oferi consistență, substanță pieței interne trebuie revizuite și întărite. S-a vorbit despre sancțiuni în ce privește non-aplicarea corectă sau aplicarea tardivă a deciziilor care se iau. Dar eu aș vrea să spun că și Solvit este important. Înțeleg uh, natura delicată a bazei juridice a acestui instrument, dar un instrument care a dat dovadă de eficiență nu poate fi lăsat uh, la voia întâmplării. Un ultim lucru uh, vreau să-l spun raportorului. În această epocă de criză și de dificultăți nu înțeleg motivul pentru care s-a avansat ipoteza uh, uh, achizițiilor pe piața internă. Este un subiect uh, secundar și o discuție care se va prelungi în timp cât noi avem nevoie să luăm o decizie cât mai rapidă acum și iată, această propunere riscă să pună sub semnul întrebării acest aspect. Mulțumesc, doamna Vert, la un minut și jumătate. Entin. Mulțumesc, doamna președinte. Stimate colegi, stimați colegi, în clipa de față, pretutindeni în Uniunea Europeană se face simțită criza economică. Pentru a putea să stimulăm creșterea, trebuie să ne bazăm pe piața internă, care ar fi trebuit să fie o piață internă pentru cetățeni și pentru întreprindere în același timp. Dar eu cred că demersurile în acest sens ale administrațiilor naționale trebuie să fie stimulate statele membre trebuie să își îndeplinească obligațiile și uh, transparența și eficiența uh, trebuie să se afle în centrul demersurilor. Cetățenii trebuie să înțeleagă care sunt avantajele uh, pieței interne. Solvit va avea un efect uh, foarte bun și mulțumesc domnului Busutil pentru acest raport foarte bun. Mulțumesc, domnul uh, Schwab, pentru trei minute. Doamna președintă, stimate colegi, stimați colegi, eu am fost surprins de câteva intervenții când domnul Gustafson din partea stângii a spus că ă, piața internă a creat sărăcie și că servește doar marilor corporații. Eu cred că trebuie să vină circumscripția mea, pentru că în circumscripția mea nu există mari ă, corporații, circumscripția mea ă, trăiește din avantajele pieței interne prin ceea ce oferă ea întreprinderilor mici și mijlocii. În orice caz, din baza experienței mele, trebuie să spun că o opinie ca aceea este este greșită. Doamna Weiler a spus că transpunerea directivei privind întârzierile de plată um, și în Germania um, nu a fost implementată cum trebuie, dar eu nu cred că um, trebuie să uh, ne mulțumim cu situația aceasta. Eu cred că și în Germania directiva uh, până la urmă va fi implementată așa cum trebuie uh, să fie implementată. Aș vrea de asemenea să mai spun că dacă noi vom ajunge la mai multe regulamente și Comisia a făcut câteva propuneri legate de regulamente, eu cred că uh, în felul acesta noi putem crea o uniformitate legislativă între statele noastre. Deci ar trebui să ne uh, aplecăm puțin atenția asupra acestei formule. Domnule Barnier, uh, să știți că noi dorim să verificăm foarte precis uh, care sunt domeniile în care merită să acționăm prin directive și uh, unde trebuie să recurgem la regulamente pentru a ajunge la cele mai bune rezultate. Mulțumesc, iar acum pentru 3 minute și jumătate, doamna Șaldemuse. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, dragi colegi. Acum 20 de ani, când eram tânără, Nu eram foarte entuziasmată de introducerea pieței unice. Credeam că va fi bună doar pentru uh, circulația capitalului și că cetățenii nu vor avea de câștigat. Dar de atunci mi-am schimbat părerea. Am uh, văzut cum funcționează și trebuie să vă spun că la ora actuală piața unică reprezintă motorul cooperării europene. Piața internă și-a adus contribuția la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă, precum și la sporirea bunăstării cetățenilor europeni. Dar este foarte important ca lucrurile să continue la fel pe viitor. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că piața unică va funcționa și mai bine pe viitor. Acest lucru ne cere să facem mai mult decât facem deocamdată. Mă supără faptul că Consiliul nu este prezent la această dezbatere foarte importantă. Trebuie ca statele membre să înțeleagă că au o responsabilitate uriașă pentru a se asigura că legislația adoptată în acest domeniu se aplică corect. Așa cum a spus și domnul Busutil, se pare că sunt țări care au rezultate foarte bune. Dacă toate țările europene ar urma exemplul Maltei, atunci piața unică ar funcționa extrem de bine. Pentru mine este, în primul rând, vorba de o devoință din partea statelor membre, membre pentru a îmbunătăți lucrurile. Trebuie să se îmbunătățească lucrurile, fiindcă dacă nu o facem, sprijinul uh, adus pieței unice din partea cetățenilor și întreprinderilor va dispărea. Cred că, iată, agricultorii au um, reușit să creeze noi spații pentru găinile ouătoare, de pildă pentru a crea noi piețe și uh, um, situația este nedreaptă uh, este făcută nedreaptă de cei care nu respectă regulile. Ar trebui să existe controle mai bune și uh, o siguranță sporită, fiindcă există state membre care nu asigură aceste lucruri și care, ceea ce generează frustrări și din partea uh, lucrătorilor în momentul în care trebuie să facă uh, față unei concurențe neloiale din cauza că autoritățile de reglementare naționale nu reușesc să asigure acest lucru. Tabelul de bord este un instrument care pune degetul pe rană și care sublinează foarte clar care sunt soluțiile. Cred că ideea domnului Buzutil de a iniția o procedură accelerată uh, pentru identificare a statelor membre care nu aplică, care nu aplică legislația cum trebuie, trebuie să se întâmple acest lucru într-adevăr cât mai repede. Și așa cum a spus uh, domnul comisar, uh, vizita în diverse capitale este foarte importantă pentru că trebuie să dăm o mână de ajutor statelor membre pentru a aplica, a transpune legislația europeană în mod eficient. Vă mulțumesc, domnule raportor, pentru acest document, pentru ideile prezentare, prezentate. Putem să înregistrăm progres și încă peste 20 de ani putem să arătăm că piața internă funcționează. Mulțumesc, domnul Mitchell. Un κύριο Ρέπο να πάρει το λόγο για τρία λεπτά παρακαλώ. Domnul Mitchell se pare că nu este în sală, deci domnul Repo. Eh, puhemies, rauhaia. Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Pacea și justiția socială sunt eh, obiectivele, au fost obiectivele de bază pentru cooperarea europeană. Și acestea sunt posibile doar dacă piața internă funcționează corespunzător. Uniunea Europeană are multe, oferă multe oportunități, dar există și pericolul să ne distrugem uh, oportunitățile noastre proprii. De aceea, cred că acest raport ia poziție pe o chestiune foarte importantă și anume transpunerea legislației europene. În continuare, multe state membre nu implementează directivele sau regulamentele în termenele care le sunt stabilite și asta se întâmplă evident mai ales în domeniul uh, taxării, impozitării și a legislației de mediu. Transpunerea eficientă uh, lipsită de eficientă, mă scuzați, nu duce doar la o situație negativă în uh, statele membre unde se face această transpunere greșită, ci afectează și alte state membre. Și dacă vrem să creștem solidaritatea și creșterea economică, Uh, trebuie să ne asigurăm că transpunerea, procesul de transpunere se accelerează. Dacă statele membre sunt uh, dornice să implementeze, de exemplu, reglementări de mediu și legislație de mediu, cum poate Uniunea Europeană să realizeze, de exemplu, uh, obiectivele strategiei UE 2020 în ce privește uh, eficiența resurselor și eficiența energetică? legislația deficientă nu face altceva decât să distrugă credibilitatea Uniunii Europene și competitivitatea ei și în special afectează drepturile cetățenilor europeni. Cum putem noi cere ca cetățenii să creadă și să fie angajați față de uh, scopurile comune ale pieței interne dacă Uh, cei care iau deciziile și statele membre însele nu vor să facă acest lucru. Legislația europeană încearcă să creeze un mediu mai bun de afaceri pentru IMM-uri ca și pentru consumatori. Asta nu se întâmplă fără o legislație comună și fără o reînnoire a acestei legislații. Prin urmare, ar trebui să fim gata să intervenim uh, în acțiunile anumitor state membre care nu sunt angajate față de aceste reguli comune ale jocului. Dacă nu o să intervenim în aceste cazuri de infracțiune, nu vom face altceva decât să fragmentăm piața internă și despre asta e vorba, de fapt, Uh, în uh, criza din Europa. E vorba despre morală și despre etică. Sunt toate statele membre gata realmente să se angajeze față de scopurile comune ale Uniunii Europene? Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Stolojan. Doresc să felicit și eu pe colegul meu, domnul Busutil, pentru acest raport de inițiativă

în statele membre de elaborarea acestor tabele de corespondenă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Silvana Rapti, minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult și îi mulțumesc și prietenului meu Busutil pentru activitatea excepțională desfășurată. De fapt, îmi pregătisem o altă intervenție, stimate colege și stimați colegi, dar eh, regret că trebuie să spun acum altceva, pentru că eh, abia acum am luat eh, cunoștință de această propunere de amendament care de fapt schimbă climatul, schimbă esențial raportul. În uh, Grecia există un cântec în care se spune că ceea ce începe frumos se termină dureros. Și uh, acesta este o melodie de care mi-am amintit acum. Dragă Simon, uh, raportul tău a început foarte, foarte bine. Marea majoritate uh, îl accepta în comisie, uh, a găsit susținere, dar eu cred că lucrurile nu se vor termina cu bine, pentru că problemele legate de acest tablou de bord al pieței interne nu se referă la cifre. De fapt, în spatele lor sunt oamenii cetățenii europeni și este vorba despre uh, cetățenii care sunt confruntați cu o perioadă de criză. Parlamentul European discută, dezbate, elaborează legi pentru cetățenii europeni, dar noi nu acționăm in vitro. Noi trebuie să avem o raportare in vivo. Viața ne interesează. Tabloul de bord al pieței interne trebuie să ne indice dacă ă, fiecare stat membru a transpus în practică corect legislația europeană și aplică legislația corect în respectiva țară și noi știm că există state membre care au întârzieri. Suntem cu toții de acord că aceste state membre ar trebui la un moment dat să fie și sancționate. Dar înainte de a aplica sancțiunile trebuie să existe și o verificare care este cauza întârzierii. Trebuie să ne lămurim pentru că uh, dacă jumătate din probleme sunt legate de impozitare și de problemele de mediu, acest lucru este deja sugestiv. Noi discutăm despre Uniunea Economică și Monetară și dacă lucrurile aici nu sunt bine armonizate, apare criza, apar amenințările. Și acum apare acest amendament în care se spune că noi ar trebui să înființăm un fel de procuratură, deci încă o instanță de control care să uh, pronunțe și sancțiuni la un moment dat împotriva statelor membre pentru a le determina să se înscrie pe uh, linia corectă. Eu mă tem că prin asemenea acțiuni nu vom reuși să progresăm în Europa. Eu cred că piața internă nu va deveni mai atrăgătoare astfel. Cred că trebuie să ne gândim foarte serios la acest aspect. Eu cred, doamnă președinte, să ne gândim cum putem crea stimulente, de ce să recurgem neapărat la sancțiuni. Noi, socialdemocrații, în primul rând ne dorim uh, stimulente și nu cred că uh, PPE-ul își dorește numai sancțiuni. Mulțumesc. Se pare că doamna Bastos nu este aici, nici doamna Herzog nu este prezentă în sală. Îi dau cuvântul domnului Harbour pentru patru minute. Doamna președinte, mă bucur foarte mult să mă aflu aici, mai târziu decât mă așteptam și vă mulțumesc că m-ați pus pe lista vorbitorilor. Mi-a părut rău că nu am fost aici pentru prezentarea domnului raportor și uh, n-am fost prezent nici la răspunsul comisiei, din păcate. Doresc să vă spun că, în calitate de președinte al comisiei, mă bucur foarte mult că sunt prezenți atât de mulți colegi care vă susțin. Uh, bineînțeles că, așa cum a spus la Rapti, nu suntem de acord asupra tuturor aspectele, dar analiza amănunțită a acestei chestiuni făcută în raport arată foarte clar uh, cât de implicat este comisia mea în ceea ce privește chestiunea pieței interne și cât de bine cunoaște situația, uh, așa cum s-a spus la început, uh, sunt sigur. Din păcate însă nu am uh, reușit să ascult intervențiile tuturor, nu-mi dau seama dacă cumva o să repet ce s-a spus deja, dar aș dori să vă spun în prezentarea mea să mă refer la două aspecte. O să Revin la chestiunea încălcărilor ridicate de doamna Rapti. Aș dori să subliniez ce cred eu că trebuie să reprezinte o evoluție a modului în care monitorizăm eficiența și impactul pieței unice. Este vorba despre faptul că trebuie să înțelegem care este nivelul ocazilor pierdute care subzistă la ora actuală. Uh, unul dintre predecesorii dumneavoastră, domnul Bolkenstein, a folosit următoarea frază într-un uh, raport uh, anual privind piața internă și eu uh, am experiență bogată aici. Piața unică era deschisă ca uh, uh, un Ferrari uh, care este condus în viteza a doua. L-a spus că nu ne doream neapărat un Ferrari, fiindcă nu este vorba despre viteză, nu ne dorim neapărat viteză, ci ne dorim uh, stabilitate și acces către toată lumea. Dar uh, a fost pus punctul pe ei, cred eu, prin această afirmație, fiindcă problema cu care ne confruntăm, stimați colegi, este că nu știm exact câte multe ocazii am pierdut în piața unică acolo unde mediul de afaceri a încercat să vândă bunuri sau servicii într-o țară unde au dreptul să facă acest lucru, iar companiile care au încercat să, fac, au încercat să facă acest lucru uh, se lovesc de piedici care ar fi trebuit să fie înlăturate de diverse directive din domeniu, iar companiile se îndreaptă apoi către o altă piață sau către un alt produs. Aceste ocazii pierdute nu pot fi calculate, dar chestiunea legată de atitudinea companiilor față de piața internă, cunoașterea mecanismelor cum ar fi ghișeul unic sau rețeaua Solvit ne arată foarte clar că se pierd șanse. În acest raport există un paragraf scurt, dar important, unde se solicite comisiei să se includă constatările studiilor uh, Eurobarometrului în bilanțul de sănătate anual. Eu aș dori să întreb comisia dacă în uh, bilanțul anual de guvernanță, în eurobarometru, se face o legătură cu piața internă. Ar trebui să includem acolo măsuri de conștientizare în ceea ce privește modul în care companiile și cetățenii își cunosc drepturile, cunosc rețeaua Solvit, cunosc ghișeele unice. Fiindcă dacă nu facem acest lucru, nu vom ști clar modul în care statele membre și Comisia Uh, promovează aceste instrumente și s-a vorbit despre platforma Europa Ta, s-a cerut ca, ca aceasta să fie integrată pentru a avea un, uh, o marcă unică, pentru a ști cetățenii exact unde să se îndrepte pentru a căuta informații. Asta în primul rând. În al doilea rând, în ceea ce privește procedura de încălcare, în ceea ce privește încălcările. Cred că uh, miezul raportului, în ceea ce privește procedura accelerată, stă în picioare. Ehm, ar putea să fie o organizație independentă, poate că este prematur să vorbim despre aceasta, dar eh, prin amendamentul său, domnul Busutil spune că doar se ia în considerare acest lucru. Să fim cinstiți, dar dacă eh, cineva nu își poate vinde produsul sau serviciile din cauza eh, faptului că guvernul nu aplică legislația cum trebuie, trebuie să acționăm rapid. Dacă tărăgănăm lucrurile, atunci vom, nu vom face ca justiția să se întâmple. Trecem la procedura Catch the Eye. Doamna Ovici va avea prima inter... cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte, stimate domnule comisar. Acum că sărbătorim a 20 aniversare a pieței interne, într-un moment de gravă criză economică, raportul domnului Simon Busutil este cu siguranță binevenit. Până la urmă, trebuie să înțelegem că nu suntem în concurență unii cu ceilalți în Europa și să ne concentrăm mai mult pe concurența cu alți competitori globali, cu grupul țărilor BRICS, de exemplu. De aceea, salut toate aceste inițiative și cred că Uh, ar trebui să se pună un accent mai mare pe o bună comunicare, pentru că avem tot felul de portaluri în toate statele membre, dar credeți-mă, chiar și oameni care sunt responsabili de această zonă, care, se, care lucrează în această zonă, nu le folosesc. Nu există suficientă comunicare orală sau scrisă, așadar există doar câteva procente de IMM-uri care știu de toate aceste posibilități

românia nu a reuit din păcate să i îndeplinească obiectivul de unu dei înregistrase rezultate bune în luna martie. ara noastră trebuie să i intensifice eforturile de transpunere a normelor uniunii. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, in the early days of what was the eec în trecut uh, se folosea cuvântul comerț liber, nu piața unică, dar cuvântul uh, liber este um, vag și a indus în eroare. Libertatea aceea este plătită cu slujba sau uh, cu închiderea uzinelor. Iar acolo unde există liberă circulație pentru cineva, altcineva este îngrădit. Se cere statelor membre să transpună legislația stăpânilor europeni, se cere comisiei să acționeze rapid în, în momentul în care se declanșează procedura de încălcare pentru țări care greșesc și se cere mai multă monitorizare de către Comisia Statelor Membre. În 1973, când a aderat uh, Marea Britanie, uh, am, uh, am spus foarte clar că cuvinte frumoase ca liber și libertate ascund alte realități. Acum vedem foarte clar care sunt aceste realități urâte doamnă thun της διαδικασίας ultima intervenție în cadrul procedurii CSCI. Mulțumesc, doamna președintă. Tabloul de bord al pieței interne este un document foarte important. Eu cred că noi toți trebuie să ne asigurăm că acest instrument uh, se află în centrul dezbaterii noastre. Uniunea Europeană este benefică pentru cetățenii noștri, dar doar atunci dacă noi aplicăm corect legislația europeană. Este nevoie de stimulente, este nevoie de un schimb al bunelor practici, iar uh, portalul uh, Europa ta poate să fie uh, de asemenea un instrument benefic. Eu Uh, cred că un forum uh, al pieței interne este important și noi organizăm un asemenea forum în acest an. Eu cred că asemenea forumuri trebuie organizate în fiecare an și trebuie să existe o mai strânsă colaborare între Parlamentul European și Comisia Europeană, pentru că doar în felul acesta cetățenii vor înțelege cât de important este pentru noi piața internă. Mulțumesc, dau cuvântul acum domnului comisar Barnier. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, tuturor celor care ați luat uh, cuvântul pentru propunerile făcute. Mulțumesc în special lui Andreea Schwab, ca și doamne Göring, Göring, care au uh, subliniat la începutul intervenției lor că atunci când vorbim de piața unică, vorbim de aceste rezerve de creștere și răspund și domnului Coferati, care vorbea despre criză ca principală amenințare pentru piața unică. La începutul propriei mele intervenții uh, am spus un lucru pe care l-ați repetat și noastră și îl repet și eu acum. În această criză, odată cu creșterea protecționismului și a replicării, replierii naționaliste, uh, Cred că prima victimă poate fi piața unică, pentru că se uh, fracționează activitatea economiei europene sub impulsul reflectelor naționale sau chiar naționaliste, protecționiste, este clar că așa piața unică n-ar, realiza, n-ar rezista. Și în același timp, pentru a ieși din această criză, cred și eu, ca și noastră, că această mare piață unică trebuie să ofere mai multă libertate și mai puțină fragmentare. Și e prima noastră șansă de a regăsi uh, calea creșterii economice. Odată ce am spus asta, pentru a acționa bine, pentru a face bine să funcționeze piața unică, trebuie să înțelegem uh, ce a spus Malcolm Harbour, uh, care a făcut apel uh, la o bună cunoaștere și o bună înțelegere a locurilor unde se găsesc slăbiciunile pieței unice, proasta transpunere, erorile uneori, insuficiența contactelor, insuficiența informației pentru cetățeni, pentru întreprinderi. Uh, Iată așadar uh, uh, rezultatul acestui uh, tablou, tabel de bord și vreau să-i spun domnului Schwab că dincolo de acest tabel global care uh, ține cont de toate textele pieței unice, texte, textele juridice, trebuie să mergem și mai departe și să vedem de la text juridic la text juridic ce funcționează și ce nu. Una dintre piesele majore ale pieței unice care nu funcționează uh, bine și care datează de trei ani este directiva serviciilor care acoperă 40% din economia europeană. Uh, Uh, sigur, alte sectoare de servicii sunt acoperite de alte legi europene, deci trebuie să o luăm lege cu lege, să analizăm cărămidă cu cărămidă, cum se spune, să vedem exact cum este evaluată fiecare dintre directive. Doamna Șaldemoze, ca și uh, domnișoara Băsescu mai devreme, au spus că uh, trebuie să avem uh, capacitatea de prealertă regulată, de a arăta cu degetul de a distribui note bune, note proaste, dar și de a ajuta statele membre să uh, practicăm ceea ce spunea doamna Tun și anume schimbul de bune practici. Vreau să spun de asemenea domnului Stolojan și domnului Jvab că și eu sunt foarte preocupat de faptul că trebuie să avem aceste tabele de corespondență și că statele trebuie să facă tabelele acestea de corespondență pentru toate textele pentru toate directivele și acestea să fie publicate. Domnul Repo uh, invoca procedurile de încălcare. Uh, sunt hotărât să utilizez, așa cum am făcut acest lucru, proceduri de uh, încălcare, proceduri de infracțiune pentru a obliga statele să facă ceea ce trebuie să facă, dar mai înainte vreau să epuizez toate posibilitățile de negociere și de, de persoasiune avem deja, domnule Repo, vreau să spun acest lucru pentru a fi obiectiv, am, am reușit uh, să îmbunătățim lucrurile. De exemplu, grație unei proceduri am redus substanțial numărul de proceduri de infracțiune și vreau să reduc și durata procedurilor de infracțiune, care este prea lungă. Între instrumentele de care avem nevoie pentru a a apropia mai mult Bruselul de cetățeni și de întreprinderi prin intermediul pieței unice, avem acest instrument Solvit. Eu sunt foarte atașat față de acest instrument și vreau ca în fiecare stat membru Solvit să primească, așa cum a spus și domnul Correa de Campus sau domnul Obermeier, să primească așadar mijloacele juridice și tehnice de care are nevoie și voi continua această muncă cu mult, multă vigilență. Uh, mulți dintre dumneavoastră, cum ar fi domnul Busutil, dar și doamna Vale sau doamna Rapti, au evocat această idee nouă a unui uh, procuror. Comisia are o anumită rezervă față de această idee. Cred că domnul Busutil va înțelege, pentru că noi considerăm că instituțional, în cadrul tratatelor, vorbind, că noi suntem gardianul tratatelor și că trebuie evitată dublarea Uh, funcțiilor sau a responsabilităților. În schimb, aveți dreptate atunci când spuneți că este rolul dumneavoastră de legislator să cereți comisiei să-și facă treaba. Acesta este obiectivul acestui raport și altor instrumente de care dispunem. Cred că Parlamentul joacă un rol în această misiune de veche de uh, supraveghere politică în relația cu instituțiile și împreună cu Consiliul sper că vom putea uh, îmbunătăți implementarea. Cred acum, domnule Busutil, că trebuie să întărim rolul Comisiei uh, și al activității sale pentru a avea o bună transpunere a acestor texte și uh, în acest scop aș propune să lucrăm asupra unor idei cum ar fi Uh, determinare a legislației sau a sectoarelor care sunt prioritare pentru piața unică. Uh, și odată ce am determinat sectoarele uh, prioritare, cele mai eficace pentru creștere și competitivitate, să avem un parteneriat aprofundat cu statele membre și în unele cazuri să ajungem chiar la o toleranță zero. Este obiectivul pe care și dumneavoastră, domnule Busutil, îl vizați prin intermediul amendamentelor noastre. Vreau să vă reamintesc că am decis să propunem ca acest exercițiu al bunei administrații al pieței unice europene să intre într-un exercițiu mai global și anume al semestrului european. E vorba de evaluarea performanțelor, recomandărilor, nu doar în materie bugetară, ci și în materie de competitivitate și de creștere și am discutat deja acest subiect cu colegul meu, domnul Oliren. Trebuie să ne facem treaba, dar trebuie să facem de asemenea un efort de dialog cu cetățenii și cu IMM-urile. Aș vrea să-i spun uh, doamnei Mazisovici că ideea acestei săptămâni a pieței interne este chiar aceasta. Și de fapt noi, uh, această idee ne-a venit după uh, Eh, ce am văzut succesul eh, forumului pieței interne pe care colega noastră Roza atunci și la care a participat alții și l-a imaginat și am vrut să utilizăm toate mijloacele de comunicare, mai ales eh, internetul, rețelele sociale, pentru a merge cât mai aproape posibil de oameni și cum, și cum ne-au sfătuit domnul Harbour și domnul Schwab, împreună cu domn, colegul Taiani am încercat să țintim dialogul către întreprinderile mici și mijlocii, Uh, pentru a aduce conținutul uh, măsurilor noastre utilizatorilor de internet uh, ca să le arătăm ce facem de ani de zile pentru a facilita activitatea IMM-urilor. Reconcilierea cetățenilor și IMM-urilor cu piața unică este exact ceea ce vom, dorim să facem și vom face. Este un lucru pe care l-a evocat domnul Baldassare, spunând totodată că nu trebuie să uităm parlamentele naționale și sunt de acord. Când se vorbește despre libertatea circulației mărfurilor, și răspund acum domnului Pașca, eh, se vorbește de fapt de securitatea acestor piețe și de asemenea de eh, cei care intră pe piața internă și care respectă, trebuie să respecte anumite norme de securitate și a celor care uh, merg în exteriorul acestei piețe. În interiorul acestei piețe unice, mari piețe unice, este, așa cum a spus doamna Galpez, există o parte de economie, din economie care depinde de achizițiile publice, 10-15%. Și cred că respectarea regulilor în materie de achiziții publice e foarte importantă și progresele pe care le putem face mai ales în achizițiile publice electronice, pot duce la economii extrem de importante și pozitive. Mai mulți dintre noastre ați participat la un workshop organizat la Bruxelles în Parlament cu domnul Tarabella și cu domnul A.S. de Ceveria privind e-procurement. Și am avut demonstrații care arată că dacă uh, pornind de la textele noastre, reușim să sistematizăm uh, într-o manieră generală achizițiile publice electronice, am putea economisi împreună cu toate co- colectivitățile locale aproape 100 de miliarde de euro pe an datorită acestei uh, generalizări. Iată niște progrese concrete înscrise în uh, Single Market Act. Împărtășesc uh, opinia domnului Schwab uh, și interesul său pentru între, întreprinderile mici și mijlocii și activitatea pe care o putem face și nevoia de a îmbunătăți normele contabile de a sim- pentru a simplifica viața, pentru a ușura viața întreprinderilor mici și mijlocii. Aș vrea să spun uh, doamnei Gustafson și doamnei Hyper că uh, piața unică ce e practic piața unică? Este baza, platforma de bază, uh, fundația pe care construim politicile publice sau private și dacă această bază e solidă, nu e uh, fragmentată, atunci tot ce punem deasupra ei, ce construim deasupra ei, va fi mai eficace. Și așa vom uh, lucra uh, cu politici de creștere verde pe care le-a evocat domnul Gustafsson în cadrul strategiei UE 2020. La fel am făcut și cu cele 12 instrumente prevăzute în uh, Single Market Act și care arată echilibrul pe care îl dorim pe care îl doresc și eu și mulți dintre noastre pentru a crea une, fundațiile unei economii de piață sociale, funcționale, competitive, ținând cont de cele patru cuvinte, economie socială de piață competitivă. Așadar veți găsi acest echilibru în cele 12 pârghii, cele 12 instrumente pe care le-am eh, păstrat și introdus în eh, Single Market Act și a care revizuire o pregătim pentru sfârșitul uh, verii. Aș spune, doamne Galpes, că consider raportul domnului Busutil foarte eficace. Consider că trebuie, așa cum dorește domnul Schwab, ca de fiecare dată să fim și mai eficace uh, pentru a face această activitate de screening, pentru a vedea dacă trebuie să utilizăm, așa cum aș dori eu, regulamentele mai degrabă decât directivele, uh, Și în acest spirit ne pregătim împreună cu doamna Șaldemuse pentru Consiliul European, care are un rol foarte important de uh, jucat ca colegislator, pregătim uh, Single Market Act. Dorim ca Parlamentul, Consiliul și Comisia să poată găsi mijloacele de a acționa pe aceste 40 aproximativ de texte care se află în fața noastră de câteva luni. Este timpul să acționăm. mergem chiar mai departe, suprimând piedicile pe care le uh, sublinea președintele Malcolm Harbour. Aceste piedici nu sunt altceva decât niște ocazii pierdute pentru creștere și pentru crearea de locuri de muncă și cred că în criza în care suntem nu trebuie și nu ne putem permite să mai pierdem ocazii. Trebuie să avem un instrument bul, cum spunea domnul uh, Busutil pentru a implementa în toate statele membre toate textele așa cum au fost ele deja propuse și votate, și chiar să mergem mai departe, sector cu sector, întreprindere cu întreprindere, așa cum am propus în Single Market Act, să mergem mai departe pentru ca această piață să funcționeze mai bine. Doamnelor și domnilor, sunt convins că aici se găsește uh, cea mai mare rezervă de creștere, competitivitate și creare de locuri de muncă și trebuie să o dezlănțuim acolo unde se află ea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, și dau cuvântul acum raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Cât am la dispoziție? Patru minute? Da? Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc domnului comisar Barnier și tuturor colegilor care au luat cuvântul în această dezbatere foarte interesantă. Mulțumesc colegilor care mi-au sprijinit uh, raportul, dar și celor care și-au exprimat rezerve, mai ales în ceea ce privește amendamentul care va fi înaintat. Voi reveni asupra lui imediat. Dați-mi voie să um, mă refer la paradoxul la care a făcut referire domnul comisar Barnier la începutul dezbaterii. Domnia sa a spus că ne confruntăm cu un paradox. Pe de o parte, cu toții înțelegem potențialul pieței interne, sau cel puțin aproape toți, iar pe de altă parte ne dăm seama că piața internă este adesea prima victimă în momentul în care lucrurile merg prost, prima victimă a tendințelor protecționiste. Acesta este paradoxul pe care trebuie să-l depășim. Aceasta este piedica ce trebuie eliminată. În raportul meu uh, am dat trei soluții pentru eliminarea acestui paradox. În primul rând, transpunerea. Trebuie să transpunem legislația din domeniu la timp și în mod corect. Dacă nu facem acest lucru, atunci ne vom confrunta cu probleme. În al doilea rând, trebuie să aplicăm legislația în mod eficient. Dacă nu aplicăm legislația eficient, atunci degeaba le avem. Iar în al treilea rând, Trebuie să oferim cetățenilor și întreprinderilor instrumentele, căile de atac necesare în momentul în care drepturile le sunt încălcate, lucrurile merg prost. S-au vor, s-au vor, s-au ridicat rezerve în ceea ce privește amendamentul ce va fi înaintat. Dați-mi voie să vi-l explic rapid pentru a-i liniști. Amendamentul este următorul. Se solicită comisiei să înființeze o procedură de încălcare accelerată și să aibă în vedere, subliniez că această formulare, crearea unui organism independent în cadrul Comisiei care să se ocupe de urmărirea în justiție a cazurilor de încălcare și să deschidă procedura de încălcare după obținerea aprobării din partea Colegiului Comisarilor. Acesta este un amendament care are ca scop stabilirea unei proceduri accelerate. Noi dorim să, ca această propunere să aibă un rost clar. Astfel, Comisia ar fi liberată de presiunea politică necuvenită cu care se confruntă adesea Comisia în momentul în care încearcă să negocieze o mai bună aplicare sau o mai bună transpunere a legislației cu statele membre în uh, etapa inițială a procedurii de încălcare, ceea ce înseamnă adesea că procedura de încălcare este, este tărăgănată și în întârziată. Nu este vorba aici de sancțiuni, așa cum a înțeles doamna Rafti, este vorba despre depolitizarea acestui proces și grăbirea acestuia. Nu este de rău augur, este vorba despre buna funcționare a pieței internet. De ce am ales acest moment? Momentul este oportun, fiindcă dacă nu acționăm acum, atunci am pierdut bătălia. În concluzie, vreau să vă spun că sunt de acord cu colegii care spun că forța Uniunii Europene este piața internă. Acum, întrebarea care se pune este cum ne asigurăm că piața internă va funcționa în slujba noastră a tuturor. Cred că ar trebui să ne folosim de această aniversare a 20 de ani de la crearea pieței interne pentru a găsi voința necesară necesară pentru a soluționa problemele restante ale pieței interne, pentru a avea într-adevăr o piață internă unică care să poată asigura creștere economică și prosperitate economică, ceea ce își doresc, bineînțeles, toți cetățenii noștri. Vă mulțumesc!